procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil și să vă întreb dacă aveți uh, observații. Înțeleg că nu sunt, așa că procesul verbal este aprobat. Trecem acum la primul punct propriu-zis al ordinii de zi